Monsieur le mediator. Domnule mediator al Uniunii Europene, uh, domnule avocat, uh, domnilor și domnilor parlamentari și funcționari europeni, vă mulțumesc pentru prezență la această audiere importantă la Comisia de Control Bugetar. Mai întâi aș vrea să îl scuz pe domnul Stas, primul vicepreședinte al uh, Comisiei noastre, pentru că nu poate participa. Această audiere a fost programată la propunerea colegii noastre, doamna Gressler, care o să-i dau cuvântul imediat. Aș vrea, domnule mediator, să vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră, avem nevoie de noastră și de uh, clarificările pe care le pot oferi în alte noastre responsabilități uh, în ce privește relația dintre administrația europeană și cetățeni, așadar vom fi nerăbdători să ascultăm opinia dumneavoastră asupra tuturor subiectelor de notificare privind disfuncționalitățile administrative în legătură cu protecția funcționarilor și procedurile disciplinare, așadar toate subiectele pe care doamna Gresler le-a propus. Aș vrea să salut pe maestrul uh, Jean Melui. Vă mulțumesc că, că ați venit aici pentru a ne oferi ajutorul nostru în calitate de avocat specializat pe toate aceste subiecte, pentru că este vorba de uh, protecția persoanei și în același timp de a uh, corecta problemele și disfuncționalitățile care pot să apară în cadrul administrației noastre. În fine, vreau să-i mulțumesc uh, lui Karen William, care se va, de asemenea va, va lua cuvântul pentru că uh, conduce Direcția de Investigații și de Proceduri Disciplinare în cadrul Direcției Generale pentru Resurse Umane și va fi interesant să avem punctul nostru de vedere. Nu mai întârzi, dau cuvântul uh, raportorului Inge Gressler. Ah oui, euh, euh, donc elle, elle... Ea va încheia dezbaterea noastră, așadar nu va lua acum cuvântul, dau acum cuvântul mediatorului european, vă rog. Merci beaucoup, monsieur Audi, pour... Mulțumesc, domnule Audi, pentru că m-ați invitat și mai ales pentru primirea călduroasă sunt foarte mulțumit să mă aflu aici în uh, fața Comisiei uh, Cont și vreau să-mi exprim uh, de asemenea gratitudinea doamnei Gresler pentru că m-a invitat să împărtășim niște gânduri pe un cuvânt care e greu de tras în franceză, în engleză este whistleblowing, deci denunțurile disciplinare și cu permisiunea noastră voi vorbi în engleză. Aș vrea să mulțumesc Comisiei pentru că m-a invitat să-i vorbesc în această după-amiază în legătură cu problemele și posibilele îmbunătățiri în regulile privind procedurile disciplinare și procedurile de denunț, uh, whistleblowing. Așa cum uh, spunea și raportorului doamna Gressler, mă voi referi nu doar la regulamentul privind personalul, ci și la regulile care guvernează activitatea OLAF. În pregătirea acestor comentarii am avut în minte două chestiuni. Prima, cum putem promova cel mai bine uh, conduita etică și cum putem descuraja conduita lipsită de etică. Din această perspectivă voi face eu comentariile. A doua întrebare este care este diviziunea responsabilităților între OLAF și managerii seniori din diferitele instituții, agenții uh, ale Uniunii Europene. Comentariile mele legate de procedura disciplinară se vor concentra asupra acestei diviziuni a muncii la nivel instituțional. Dați-mi voie să spun de la început că, totuși, contribuția mea nu conține propuneri detaliate. Voi identifica problemele așa cum le văd eu și obiectivele pe care ar trebui să le îndeplinească această reformă după părerea mea. Însă, cred că în acest moment ar, ar fi prematur să se sugereze amendamente ale prevederilor juridice legale deja existente. Vreau să spun de la început foarte clar, de asemenea, că remarcile mele nu sunt o prezentare cuprinzătoare a tuturor schimbărilor necesare sau de dorit, nici la regulamentul de personal, nici la cadrul juridic al activității OLAF. Totuși, trebuie să încep ridicând o problemă fundamentală în ce privește rolul OLAF – Olaf a fost uh, creat acum 12 ani uh, după căderea Comisiei Santer și activitatea Comisiei de Experți uh, Independenți privind frauda, prostul management și nepotismul în cadrul Comisiei Europene. Regulamentul 1073 din 1999, care în general este cunoscut sub numele de regulamentul OLAF, dă aceste instituții puterea de a face investigații externe prin inspecții la fața locului și verificări în statele membre. Regulamentul de asemenea oferă OLAF posibilitatea de a face investigații interne în cadrul instituțiilor Uniunii Europene și în cadrul tuturor agențiilor și instituțiilor acestora. Și acest aspect intern îl vom discuta astăzi aici. Este important să spunem clar că puterea OLAF de a face investigații externe nu se bazează exclusiv pe regulamentul OLAF. Regulamentul cere fiecare instituții să adopte o decizie care să permită investigații interne ale OLAF. Decizia model este conținută în acordul interinstituțional dintre Parlament, Consiliu și Comisie, care a fost adoptată în același moment cu regulamentul. Decizia model spune că OLAF poate investiga cazuri posibile nu doar de fraudă sau corupție și alte activități ilegale, ci de asemenea și de încălcări serioase ale conduitei care pot uh, duce la proceduri disciplinare. Apropo, tocmai am parafrazat o prevedere foarte complexă. Dați-mi voie să vă citesc așa cum este ea formulată și citez acum. Dovezi care duc la presupuneri că există posibile cazuri de fraudă, corupție sau orice altă activitate ilegală care sunt detrimentale intereselor comunităților europene sau situații europene legate de îndeplinirea uh, datorilor profesionale care pot constitui o neîndeplinire a obligațiilor oficialilor sau a uh, uh, personalului comunităților europene care pot duce la proceduri disciplinare sau criminale, penale, sau încălcarea prevederilor din responsabilitățile ce revin managerilor sau membrilor personalului. În 2004 s-a, făcut uh, o, s-a inclus o prevedere mai simplă și mai largă, amendând, amendând articolul 86. Acest articol permite autorității uh, care numește sau OLAF să lanseze investigații administrative atunci când au știre de orice uh, încălcare de către un oficial sau fost oficial de a-și fi îndeplinit obligațiunile conform uh, regulamentului de personal Uh, în mod voit sau prin neglijență. neglijență. Există o dublă ambiguitate în uh, activitatea OLAF. Voi explica aceste ambiguități, deși uh, pentru noi acum doar a doua este importantă. Totuși, prima ambiguitate este că OLAF se numește un oficiul antifraudă, însă regulamentul OLAF îi dă un rol mult mai larg în protejarea intereselor financiare ale Uniunii împotriva neregulilor care nu implică în mod necesar uh, necinstea. A doua ambiguitate vine din faptul că celelalte texte, inclusiv uh, regulamentul de personal, dau Olaf puterea de a investiga încălcări ale conduite în instituții, chiar dacă nu există un impact direct asupra finanțelor, uh, situației financiare a Uniunii Europene. După părerea mea, această a doua ambiguitate este extrem de periculoasă, pentru că poate duce la confuzii și așteptări false în legătură cu ce poate și ar trebui să facă Olaf și de asemenea cred că tinde să submineze ceea ce cred eu că ar trebui să fie responsabilitatea managementului înalt al uh, managerilor de vârf ale instituțiilor și anume să asigure standardele etice cât mai înalte. Voi explica acest punct mai târziu, dar înainte de a face asta, trebuie să introduc subiectul whistleblowing-ului, adică al denunțului. Deși noi nu folosim acest uh, Uh, termen, articolele 22a și 22b din regulamentul de personal sunt considerate să fie prevederi legate de, a fi prevederi legate de whistleblowing. Aceste articole fac două lucruri. În primul rând, ele definesc circumstanțele în care anumite persoane care fac uh, denunțuri sunt protejate împotriva unei răzbunări din partea instituției, Nivelul adecvat de protecție uh, pentru aceste persoane este un uh, subiect important și știu că interesează membrii acestei comisii. Totuși nu este centrul uh, comentariilor mele de astăzi. Al doilea lucru pe care îl fac aceste prevederi, și aici mă refer în principiu la articolul 22a, este să impună obligația asupra uh, funcționarilor publici să facă denunțuri. Mai uh, formal, articolul 22a îi obligă pe uh, funcționarii publici să raporteze cazuri de fraudă, corupție, activități ilegale sau alt tip de uh, conduită neprofesională care uh, reprezintă o încălcare a obligațiilor uh, oficialilor. Practic, un uh, funcționar poate, face acest, poate îndeplini această obligație informând șeful său direct sau mergând direct la OLAF. În primul caz, persoanele care sunt informate trebuie să transmită dovezile acestor nereguli către OLAF fără întârziere. Aceste prevederi uh, cer o serie de observații. În primul rând, uh, area lor de aplicare este incertă pentru că nu este evident cum se leagă de o altă prevedere și anume articolul 28a. Acel articol privește cazuri în care un oficial primește ordine pe care le consideră să a fi ilegale sau posibil să dea naștere unor dificultăți serioase. Tipul de situații prevăzute de această prevedere nu este definit, dar pare uh, foarte probabil că vor fi implicate anumite chestiuni etice, cel puțin în unele cazuri. În al doilea rând, aceste prevederi nu dau uh, niciun fel de responsabilitate managementului să reacționeze la informațiile oferite de uh, denunțători. Tot ce trebuie să facă este să pună această problemă în mâinile Olaf dacă problema e considerată serioasă. Cred că aceasta nu este o abordare satisfăcătoare, nici în practică, nici în principiu. În practică, ambiguitățile pe care le-am menționat privind rolul Olaf nu par să fi fost rezolvate uh, prin experiența acumulată în timp. Uh, nu e clar, cel puțin nu este clar pentru mine, dacă Olaf consideră că uh, printre sarcinile sale se, numesc, se numără și uh, investigarea unor uh, conduite care nu implică fraude financiare. Există risc, un risc în legătură cu a crea confuzie în legătură cu ce poate sau nu poate face Olaf și care sunt mizele. Astfel de confuzie poate să apară nu doar între denunțători sau potențial denunțători, dar și printre managerii instituțiilor și poate chiar în OLAF, chiar în instituția aceasta OLAF. Și riscul poate fi crescut de uh, limbajul foarte complex și complicat al articolului 22a, care nu face altceva decât să re, uh, reproducă formulările nefericite din proiectul de decizie pe care l-am citat mai devreme. Mai mult, sarcina de a promova cele mai înalte standarde etice în, Uniuni, în instituțiile Uniunii Europene și promovarea con, conduitei etice ar trebui să fie sarcina managerilor acestor instituții, dacă li se spune că e treaba altcuiva să se ocupe de toate cazurile serioase de încălcare, atunci nu, asta nu îi încurajează să-și asume responsabilitatea și să facă eforturi în a o îndeplini. Ce am spus până acum s-a concentrat pe problemele pe care le văd eu în sistemul juridic existent. În restul prezentării mele voi explica obiectivele pe care cred că legislatorul european ar trebui să le aibă în minte atunci când ia în considerare revizuirea acestui cadru juridic. În primul rând, regulamentul de personal ar trebui să exprime foarte clar ideea că instituțiile și în special managerii lor uh, uh, seniori au responsabilitatea menținerii celor mai înalte standarde, standarde etice uh, pentru a preveni comportamentul lipsit de etică. O parte a acestei responsabilități ar fi prevenirea unui, unei conduite neprofesionale și acționarea la, în momentul în care apar astfel de rapoarte definiția uh, conduitei profesionale și a lipsei de conduită profesională cere o analiză grijulie. Cum am spus, în articolul 22a sunt o serie întreagă de lucruri care ar trebui să fie incluse. Cu, cu alte cuvinte, cazuri în care un oficial primește și ordine pe care le consideră a fi uh, uh, ilegale sau care să ducă la dificultăți serioase o concentrare asupra responsabilității managerilor de instituții în ce privește raportarea și acționarea pe, baza acestor raportări. Ar fi de asemenea bine pentru că ar corecta un, o lipsă, un dezechilibru care există actualmente în uh, ce privește denunțul, whistleblowing-ul. Cum spuneam acum, aceste previ- previziuni se referă la datoria de a denunța și în cerința punitivă de a nu te răzbuna pe denunțător. Ele încurajează instituțiile să vadă în acești denunțători niște uh, resurse, niște uh, ajutoare în stabilirea standardelor și respectarea standardelor etice. Există aici o analogie cu plângerile. Dacă Uh, în mod frecvent, reacția la o plângere este să fii defensiv și să o tratezi ca pe o problemă, ca pe o uh, chestiune care te deranjează. Și asta e greșit pentru că asta nu face decât să facă lucrurile și mai uh, rele. Uh, e greșit pentru că trebuie văzută această plângere ca o oportunitate de a înțelege care este problema și de a acționa pentru a corecta lucrurile. În ce privește Olaf, este opinia mea că legislatorul trebuie să definească foarte clar, în cuvinte cât mai simple, aria de competență a oficiului în ce privește investigațiile interne și, de asemenea, ar trebui să se asigure că uh, regulamentul de personal și regulamentul OLAF sunt uh, coerente din acest punct de vedere. Eu cred că OLAF ar trebui să asiste instituțiile să-și îndeplinească responsabilitățile în probleme etice, nu să le elibereze de aceste responsabilități rolul său în descoperirea cazurilor de fraudă, corupție și alte încălcări ale conduitei ar trebui să fie descris în mod corespunzător. Mi se pare evident că investițiile interne, investigațiile interne ar trebui făcute de OLAF atunci când uh, ele privesc uh, activitatea sa de bază, adică fraudă și corupție. Nu toate cazurile de acest tip implică însă fraudă și corupție și este important ca instituțiile să-și poată face propriile uh, cercetări administrative așa cum uh, spune articolul 86 uh, uh, din regulamentul de personal. Asta nu cere a un acord între Olaf și o altă instituție în legătură cu cine este mai bine plasat pentru a face o investigație și nici nu oferă posibilitatea ca o instituție să ceară asistență tehnică de la Olaf în cadrul propriei sale investigații. Aceste puncte albe ar trebui uh, rezolvate. Propunerea curentă în ce privește amendarea uh, regulamentului OLAF riscă să facă lucrurile și mai rele din acest punct de vedere. Vizează în practic o decizie unilaterală din partea OLAF dacă sau nu să facă o investigație internă. Și dacă decide să facă acest lucru, instituția uh, respectivă va fi împiedicată să-și deschidă propria investigație uh, a acelui subiect și chiar va trebui să închidă orice investigație dacă o are deja deschisă. Consecința va fi că instituția nu va putea uh, acționa disciplinar deloc până când ancheta OLAF nu se încheie. Uneori asta poate să fie soluția corectă. Dacă, de exemplu, e vorba de o suspiciune de fraudă sau de corupție, însă în alte cazuri ar fi mult mai eficient pentru instituție, dacă ea și-ar face propria investigație, uneori poate cu asistență tehnică din partea OLAF. Acceptând, începe, cu excepția cazurilor de fraudă și corupție, nu cred că o decizie unilaterală a OLAF ar trebui să fie calea de urmat. În alte cazuri ar trebui mai bine să existe o consultare și un acord între OLAF și instituție. Dacă nu se poate uh, atinge acest acord, OLAF ar trebui să aibă prioritate numai dacă este vorba de protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene. Aș vrea să adaug un ultim lucru în ce privește procedura disciplinară. Ea se referă la situația uh, prevăzută de articolul 25, anexa 9 din regulamentul de personal, și anume situația în care, citesc versiunea engleză, un oficial este uh, cercetat pentru aceleași acte Articolul 25, din nou în versiunea engleză, spune că o decizie finală se va lua în probleme disciplinare și citez numai după ce s-a făcut o judecată finală de către tribunalul care judecă cazul. Obiectivul acestei prevederi este clar și nedisputat. Totuși, uh, există două puncte care au nevoie de examinare uh, suplimentară. În primul rând, uh, varianta în engleză a regulamentului de personal mă face să cred că articolul 25 începe să se aplice atunci când un caz este adus în fața unui tribunal și încetează să se mai aplice atunci când tribunalul dă o decizie. Pe când, în alte versiuni ale acelui document, se sugerează că aceste, această prevedere începe să se aplice imediat ce începe uh, investigația penală și uh, se termină atunci când toate căile de apel ale unei decizii, împotriva unei decizii, au fost uh, epuizate. Atunci, haideți să cităm uh, versiunea franceză. Dacă funcționarul devine obiectul unor cercetări penale pentru aceleași fapte, situația sa nu este definitiv uh, rezolvată decât după ce decizia dată de tribunalul competent a devenit definitivă. În al doilea rând, o altă noțiune cheie diferă de la o versiune la alta. De exemplu, versiunea engleză vorbește de acte la plural, în timp ce versiunea franceză vorbește de fapte. Cred că ambele probleme pot fi rezolvate prin reformularea prevederii, astfel încât să se vorbească despre uh, fapte uh, disputate, care însă sunt în dispută și în fața unui uh, tribunal penal. În concluzie, aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră o idee generală sau o, o, o încercare de soluție care ar cere însă foarte multe reflexie și consultări înainte să ia formă legislativă. Am menționat deja circumstanțele în care Olaf a fost creat. În mod inevitabil, mă tem că aceleași circumstanțe au dat uh, naștere la neîncredere publică nu, nu, nu doar în Comisia Europeană, ci în instituțiile europene în general. Ipoteza mea este că Olaf a fost uh, i s-a aruncat în spate încă de la început, uh, i s-au aruncat în spate încă de la început niște așteptări nerealiste, în sensul că ei ar trebui să poată oferi un răspuns la toate problemele pe care le-ar putea ridica denunțătorii din diferitele instituții europene. De aceea, prevederile articolului 22b din regulamentul de personal privind uh, uh, declararea publică de informații din uh, partea tuturor instituțiilor europene sunt nedezvoltate. În special, nu există niciun fel de indicație în aceste prevederi în legătură cu ce ar trebui să facă aceste persoane, șefii acestor instituții, cu aceste informații. În cazul Ombudsmanului European, Uh, noi tratăm aceste lucruri ca niște plângeri, dar nu știu cum alte persoane din alte instituții uh, acționează pe baza ce fac cu aceste informații date de denunțători. Dacă urmați sugestia mea pentru a defini mai clar și mai precis competențele OLAF, ar fi de asemenea uh, o idee bună să se întărească puțin și articolul 22b, adăugând o prevedere pentru care se spune că persoanele trebuie să se consulte, să facă schimb de informații în legătură cu proceduri și să aibă un rol în ce privește uh, împărtășirea bunelor practici în domeniul etic. Comisia deja a avut unele inițiative importante uh, nominalizând uh, corespondenți pentru programe de dezvoltare și training, ar fi bine să se dezvolte și mai mult acest program și să-i se dea o instituție, o dimensiune interinstituțională. Aș fi dornic să ajut în acest proces. Vă mulțumesc pentru atenție. Ces acclamations, monsieur le médiateur, Mulțumesc uh, foarte mult. Această prezentare arată că acest subiect prezintă un interes foarte mare. Înainte de a demara dezbaterea, aș, da să, aș dori să-i dau cuvântul lui lui, care ne va prezenta un punct de vedere specializat. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule mediator. Ați folosit un termen care cred că este potrivit și care rezumă sentimentele și dificultățile cu care se confruntă un avocat atunci când se găsește în fața Olafului pentru a asista un funcționar. Ați vorbit despre ambiguitate. Ca exemplu, aș vrea să vă spun ce se întâmplă în primele minute ale audierii unei persoane audiate de Olaf. După ce se prezintă elementele de identitate ale persoanei, li, îi se citesc drepturile și îi se indică uh, faptul că persoana respectivă are dreptul de a nu se autoincrimina, ceea ce este corect, având în vedere procedurile cu care ne întâlnim în toate statele membre din punct de vedere penal. Aș merge chiar și mai departe. În statele membre, un uh, inculpat are dreptul de a minți judecătorul. Este un drept fundamental, chiar dacă este o eroare fundamentală a apărării, este totuși un drept. Uh, atunci putem să continuăm și mai departe. Drepturile persoanei merg și mai departe. Li se spune că au dreptul să se exprime în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene. Dar eh, li se precizează că ancheta se derulează într-o anumită limbă, franceză sau engleză. Cu alte cuvinte, li se explică clar că dacă cer să vorbească în limba proprie, slovenă sau malteză, aceasta ar reprezenta o problemă foarte mare și ar deranja pe toată lumea. Uh, ori uh, îmi pare rău, chiar dacă acest lucru se regăsește în convocare, de fapt și în uh, formularea convocării se spune ancheta se derulează în limba cutare, dar aveți și da aveți dreptul să vă exprimați într-o altă limbă și totuși aceasta ar uh, fi o mare problemă. Pentru mine ca avocat aceasta reprezintă o mare problemă. Eu uh, nu mă opun acestei idei, este foarte bine, însă uh, există o ambiguitate din acest punct de vedere. Apoi îi se citesc mai departe drepturile și obligațiile. Și după ce persoanelor respective li se spune că nu, au, uh, nu trebuie să se autoincrimineze, li se spune, atenție, în, există decizii de înființare a Olafului care prevăd că trebuie să cooperați în mod loial cu Olaful. Și aici este o ambiguitate. Și cred că este și o eroare de drept fundamentală. Aceasta rezultă chiar din natura activității OLAF. Ce face OLAF-ul? OLAF-ul derulează o anchetă administrativă. Avem uh, deci vorbim doar despre anchetele interne. Este vorba de un membru al personalului vizat de ancheta respectivă. În aplicarea dispozițiilor statutului, un funcționar sau un agent are obligația de loialitate față de instituția pentru care lucrează. Are și o obligație de a respecta demnitatea și prin urmare, după părerea mea, orice funcționar, orice agent care minte, care își minte instituția, comite o uh, deficiență care poate să fie sancționată grav la nivel disciplinar. Pentru că este vorba de încrederea între administrație, între instituție și persoana respectivă. Deci și aici este vorba de ambiguitate. Și este o situație stânjenitoare, pentru că chiar dacă l-am pregătit pe clientul respectiv și am explicat aceste elemente, este evident că de îndată ce un agent al Olafului îți spune nu ai obligația să te autoincriminezi, nu ai obligația să răspunzi la toate întrebările, aceasta nu corespunde în realitate, nu, nu corespunde realității. De ce există această ambiguitate? Chiar săptămâna aceasta am uh, fost într-o audiere la OLAF și, uh, indiferent de ce am spus uh, în fața comisiei dumneavoastră acum 5 ani, a, unul dintre anchetatori a fost prezentat ca magistrat. Era vorba de un magistrat dintr-un stat membru. Acest lucru este intolerabil. Eu nu am în fața mea un magistrat, ci un funcționar sau un agent al Olafului. Acesta nu acționează în calitate de magistrat național. Nu există niciun element uh, diabolic în asta, dar cred că membrii Olafului care fac anchete încă nu au înțeles că atunci când devin membrii ai personalului Uniunii Europene, nu mai sunt magistrați, iar acest lucru mi se pare inacceptabil. Poate că în ochii autorităților naționale încă sunt magistrați, dar când acționează ca funcționari sau agenții ai Olafului, au o calitate care, după părerea mea, este superioară și în această calitate desfășoară o anchetă. Și când uh, se spune că acele persoane au calitatea de magistrat, persoana audiată este indusă în, ero- în eroare. Deci este vorba de o ambiguitate gravă care îmi pune foarte mari probleme ca avocat. Apoi mai există această ambiguitate pentru că ni se spune că este vorba de o anchetă administrativă. Dar, de fapt, această anchetă, în momentul încheierii, aceasta poate să fie transmisă autorităților judiciare naționale. Iar acestea, din urmă, pot foarte bine să hotărască uh, să nu uh, efectueze o anchetă judiciară și pot să decidă să transmită dosarul direct la judecător care va lua decizia pe fond pe baza raportului întocmit de OLAF. Nu sunt convins că este legal și asta e o altă problemă. Cel puțin în Belgia, un ofițer de poliție judiciară trebuie să facă ancheta și aici avem o problemă. Dar există o ambiguitate gravă și nu știm în unde ne îndreptăm. Și în acest sens, cred că aceste elemente sunt extrem de grave, pentru că prejudiciază siguranța juridică, care este un element esențial într-o societate democratică. Și asta nu e tot. Atunci când ne aflăm într-o anchetă administrativă, persoana care face obiectul anchetei respective are un drept, are dreptul de a avea acces la dosarul administrativ, cel puțin în momentul în care ancheta este încheiată. Atunci când avem de-a face cu o anchetă judiciară, persoana respectivă are dreptul să aibă acces la dosar în momentul în care ancheta este închisă, înainte ca persoana respectivă să ajungă în fața judecătorului. Aici nu se acordă accesul la dosarul Olafului, niciodată. Singurul moment în care se acordă acest acces uh, este momentul în care dosarul este trimis la Autoritatea Judiciară Națională sau la IDOC. Și atunci acest IDOC va transmite de fapt, ce va transmite? Va transmite ceea ce Olaful a vrut să-i transmită. Dar eu, ca avocat, nu am nicio posibilitate să am acces la tot dosarul și la toate documentele aflate la dosar și care au fost utilizate de, de OLAF. Adesea, aceste anchete sunt kilometrice și am un mare respect pentru anchetatori, pentru că un dosar poate are 3 sau 4 metri de hârtie. Dar niciodată nu are nimeni acces la aceste documente. Deci are loc o încălcare a dreptului la apărare și până la urmă se încalcă principiile securității juridice. Și în mod automat se ajunge la un element care, după părerea mea, este foarte grav. Este vorba despre uh, procedurile de anchetă derulate de Olaf. Din ce motiv aceste anchete nu se termină niciodată? Primul motiv este că la dispoziția anchetatorilor OLAF uh, nu sunt puse instrumentele necesare pentru ca aceștia să desfășoare o anchetă corect. Acești anchetatori uh, se ocupă de foarte multe anchete în același timp și încearcă să-și distribuie timpul așa cum pot. Poate că este bine pentru organizarea Olafului, însă pentru un funcționar, pentru un agent care face obiectul unei anchete, acest lucru este intolerabil și este cu atât mai uh, mult intolerabil uh, din partea unei instituții care trebuie să lucreze cu un uh, funcționar care nu este în siguranță și care se concentrează pe orice altceva decât pe responsabilitatea profesională. Și acest lucru nu este acceptabil. Și din ce motive are Olaful atâtea probleme? Pentru că Olaful se confruntă cu probleme foarte grave atunci când are loc un interogatoriu sau o audiere, sunt implicați doi anchetatori. Aceștia lucrează adesea într-o limbă care nu este limba lor maternă. Iar aceștia trebuie să audieze o persoană. Răspunsurile sunt adesea foarte complexe, foarte lungi. Uh, iar răspunsurile trebuie să poată fi sintetizate într-un proces verbal. Deci anchetatorii trebuie să rezumeze acele răspunsuri complicate într-o limbă care nu este limba lor maternă, lucru care este foarte dificil. În plus, anchetatorii OLAF nu au un asistent sau o secretară. care să dactilografieze declarațiile. Deci ei trebuie să asculte, să observe, să sintetizeze și să scrie la mașină, să bată la mașină declarația persoanei audiate. Pe mine mă face să râd lucrul ăsta, dar mă face să și plâng în același timp. Nu este acceptabil ca o anchetă să nu fie derulată corect dar de îndată ce o persoană se confruntă cu niște dificultăți elementare, în sensul că trebuie să dactilografieze uh, corect, fără greșeli de ortografie, într-o limbă care nu este limba sa maternă. Deci această persoană nu are timpul necesar la dispoziție pentru a putea să uh, pătrundă uh, întreaga problemă uh, a persoanei cu care, pe care o afle în față. Nu poți să derulezi o anchetă dacă trebuie să îți aloci uh, cea mai mare parte a timpului unor sarcini care nu sunt sarcini de anchetă uh, adevărul se caută privind omul în ochi și nu uitându-te într-un ecran. și pot să vă garantez că în calitate de avocat uh, auzeam cum uh, se apropie uh, gloanțele pe lângă urechi pentru că ne apropiam uh, foarte mult. Uneori uh, nu trebuia decât să întinzi mâna ca să obții adevărul. Dar uh, lucrurile dispăreau într-o secundă, lucrurile se prăbușeau într-o secundă pentru că nu era pusă întrebarea care ar fi trebuit să decurgă din răspunsul respectiv și toate întrebările pregătite în prealabil nu-și mai găseau locul și ancheta eșua din cauza unor astfel de impedimente și cred că acest lucru este lamentabil și este foarte grav pentru anchetă și pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene. Chiar dacă sunt avocat, chiar dacă sunt acolo ca să-mi apăr clienții, Uh, nu trebuie să uităm că rolul unui avocat atunci când uh, își asistă clientul este să uh, respecte drepturile apărării. Avocatul nu are rolul de a-și învăța clientul să Uh, păcălească. Noi nu avem dreptul să-i facem pe clienți să mintă. Suntem acolo să îi apărăm și să le apărăm drepturile și să apărăm legea și ideea nu este că anchetatorul este prost, ci pentru că anchetatorul nu are la dispoziție instrumentele necesare pentru a-și desfășura ancheta în mod corect. Consecința este că aceste anchete nu se încheie niciodată. Într-o anchetă, de exemplu, am avut 8 audieri care au durat 5 ani și 5 ore. pentru un uh, membru uh, de nivel intermediar. Anchetatorul în cazul respectiv este uh, complet incompetent, nu cunoaște sensul cuvântului anchetă și când a primit dosarul, i-a luat doi ani să studieze dosarul respectiv. Acel anchetator și-a făcut o idee personală despre cazul respectiv. Era vorba despre o subvenție, iar el a considerat că acel proiect nu trebuia să fie subvenționat, în timp ce șeful de unitate mi-a spus eh, eu nici măcar n-am citit acest proiect, pentru că rolul meu este doar să mă asigur uh, că experții însărcinați cu elaborarea unui aviz pe marginea proiectului își dau avizul conform dispozițiilor în vigoare. Consecința acestei uh, întârzieri a fost că două persoane au decedat, printre care și persoana cheie care ar fi putut să dea informații. Deci ancheta s-a dus pe apa sâmbetei. Uh, ori dacă anchetatorul ar fi acționat în timp util, pentru că Olaf a fost uh, sesizat foarte rapid și ancheta ar fi putut fi terminată foarte repede. În al doilea rând, era vorba de subvenții foarte importante gestionate de unitatea funcționarului respectiv, iar acel funcționar a fost mutat într-o altă unitate unde nu mai are responsabilități financiare este lamentabil pentru Uniunea Europeană, pentru că acel funcționar este complet uh, este foarte inteligent și foarte competent, iar Uniunea Europeană a, a pierdut un funcționar capabil să gestioneze așa cum trebuie un dosar și a fost pus în altă parte unde nu mai face nimic. Acest uh, dosar a fost deschis în 2004. Eu m-am uh, enervat începând cu 2008 pentru că dosarul uh, încă nu se terminase, nu fusese încheiat. Am transmis uh, acest dosar mai departe. Din întâmplare, a fost trimisă o scrisoare anonimă și revin imediat la această denunțare la OLAF. Au existat elemente de denunțare anonimă în acest caz. Din întâmplare, am reușit să identificăm autorul acelui, acelei scrisori anonime care a fost trimisă directorului general. Directorul general uh, al Olafului, când a primit dosarul, uh, mi-a spus că nu poate exclude o reglare de conturi internă. Și în ciuda acestui fapt uh, am continuat acțiunea împotriva funcționarului respectiv. Am reușit să identificăm autorul scrisorii respective anchetatorul de la OLAF a spus că expertiza grafologică are o precizie de 90 și ceva la sută. Olaful a considerat că nu trebuie să uh, îl audieze pe autorul uh, scrisului identificat, eu am scris uh, după patru luni și am întrebat care este stadiul anchetei. Mi s-a răspuns, totul merge bine. Deci ne aflăm deja în aprilie 2009, la mai bine de 5 ani de la faptele respective. Bineînțeles, după aceea m-am enervat din nou la începutul acestui an și mi s-a răspuns, știți ceva? Îmi pare rău. Ancheta dumneavoastră s-a încheiat de mult, a fost clasată de când lumea. A, da? Și când uh, Olaful a hotărât să claseze dosarul, a uitat să îl anunțe și pe funcționarul uh, în cauză. A fost o chestiune de detaliu, n-a avut nicio importanță. Și după aceea am transmis acest caz uh, la IDOC, care a considerat că nu mai trebuie să redeschidă cazul, pentru că nu era nimic la dosar. Bineînțeles că IDOC uh, nu făcuse nicio anchetă, dar a transmis înapoi dosarul la OLAF, care a hotărât să încheie încă o dată dosarul, din nou, fără să-l anunțe pe funcționarul respectiv. Din câte știm noi, au uitat să anunțe și direcția generală uh, respectivă, cum că nu e nimic la dosar. Dar ce mă indignează pe mine cel mai mult este următorul fapt. Să spunem, să presupunem că au existat uh, niște fapte care puteau fi pedepsite penal. Totuși, faptele au fost comise în 2002-2003 iar dosarul a fost închis în 2011. Dacă am fi trans- s-ar fi transmis cazul la autoritățile naționale judiciare, ar fi existat o prescriere a, cazului, a faptelor respective. Iar acest lucru este inacceptabil ținând cont de necesitatea de a proteja interesele financiare ale Uniunii durata procedurilor OLAF este inacceptabilă. Aceasta rezultă din lipsa mijloacelor și din lipsa competențelor funcționarilor OLAF, ceea ce, după părerea mea, este inacceptabil. Apoi mai există un lucru care este greu acceptabil pentru mine. A existat uh, un uh, caz uh, foarte mediatizat de către Olaf. A existat chiar și o conferință de presă pe, în dosarul respectiv. Uh, în acel dosar se suspecta existența unei adevărate rețele de corupție în instituții, caz în care toată lumea a fost informată. Știam exact care sunt categoriile de persoane vizate. Ancheta a, a fost desfășurată în 2004 și s-a încheiat în 2011. Deși o anchetă națională era în curs împotriva societății respective. Au fost uh, audiate extrem de multe persoane și s-a ajuns la, o, la darea de neîncepere a urmăririi penale împotriva persoanelor respective. Iar celelalte șase persoane și asta mă uimește foarte tare. Dosarul a fost uh, transmis la IDOC la șapte ani după ce a fost deschis. Și scrisoarea spune următorul lucru. Chiar dacă nu există nicio intenție, considerăm că unele persoane ar fi putut fi acuzate. Dar dacă nu există intenție, atunci de ce uh, încarcă Olaful uh, um, IDOC cu volum de muncă suplimentar. Oricum, funcționarii sunt uh, ființe umane, iar aceștia au o pregătire destul de redusă. Sunt persoane care sunt terorizate pentru că n-au avut niciodată de-a face cu justiția iar consecințele acestor anchete ale Olafului, care durează atât de mult, sunt uh, distrugerea unor oameni. Iar pe de altă parte, aceste anchete distrug oamenii respectivi care nu mai sunt în stare să lucreze așa cum lucrau înainte. Eu, când primesc un uh, client, nu pot să-i spun decât un lucru. Trebuie să vă detașați un pic de această situație. Ei oricum au un angajament față de Uniunea Europeană, dar după o astfel de anchetă, angajamentul lor se diminuează. Iar eu le spun să se detașeze tocmai ca să se protejeze. Și am să închei imediat. Uh, și trebuie să vă spun că în ceea ce privește Olaful, este esențial să se stabilească niște reguli de prescriere în anchetele interne. Este intolerabil ca Olaful să deschidă orice anchetă în orice domeniu și este intolerabil ca Olaful să desfășoare o anchetă administrativă care ține de competența idocului. Mai ales atunci când nu există o miză clară legată de interesele financiare. Și oricum, după ce Olaful își termină ancheta, aceasta este transmisă mai departe la IDOC, care începe o anchetă administrativă, pentru că aceasta este obligația prevăzută de anexa 9 uh, referitoare la sancțiunile disciplinare. În al doilea rând, în ceea ce privește IDOC-ul, Cred că este indispensabil uh, ca anexa nouă și statutul să fie reformate, revizuite. Nu este acceptabil ca anumite fapte care datează de 22 de ani. Acesta a fost cazul cel mai frapant. Au existat declarații, au fost uh, produse documente care datau de 22 de ani. Evident, dreptul nu este ceva static. Dreptul evoluează. Nu doar în ceea ce privește textul propriu-zis, ci și aplicarea și interpretarea sa. Este evident că același text poate fi interpretat în moduri diferite, pentru că avem atâtea instituții și trei sedii diferite uh, la Strasbourg, la Bruxelles și la Luxemburg și de aceea interpretările pot să fie diferite. În momentul implementării reformei, Parlamentul avea o interpretare diferită în ceea ce privește dispozițiile revizuite față de Comisie și Consiliu. Este clar că unele elemente dispar în timp după 22 de ani, nu mai știe exact care au fost uh, faptele. Nu mai știi ce s-a întâmplat uh, la momentul respectiv. Deci este o problemă de securitate juridică. Și cred că este indispensabil să se stabilească termene de prescriere pentru toate neregulile care îi pot fi reproșate unui funcționar iar acest element se regăsește în toate statele membre. Pe de altă parte, și am să închei aici, fie că este vorba de o anchetă OLAF, fie că este vorba de o anchetă IDOC, fie că este vorba de o procedură disciplinară, acestea nu pot fi derulate dacă nu au un sens. Sensul fiind acela de a proteja interesele financiare ale instituției respective. Iar în cazul IDO este vorba de o procedură disciplinară în cea mai mare parte a timpului. Procedura disciplinară nu a fost instituită doar de dragul de a sancționa un funcționar. O condamnare dată de un judecător național, o condamnare la închisoare sau uh, alte sancțiuni nu sunt date doar de dragul de a le da. Uh, Sancțiunile disciplinare trebuie să-și aibă un sens. Într-un sistem democratic nu ai dreptul să sancționezi pe cineva doar ca să dai exemplul. O persoană trebuie să fie sancționată în funcție de neregulile pe care le-a comis, iar sancțiunea respectivă trebuie să fie justă în raport cu faptele comise și cu circumstanțele faptelor respective. Este clar că atunci când ai de-a face cu fapte vechi, când a trecut timpul și când funcționarul a fost deja amendat sau a persistat în faptele respective. Toate aceste fapte trebuie să fie luate în considerare înainte de aplicarea unei sancțiuni. Prin urmare, ceea ce mă șochează pe mine este că în, uh, printre sancțiunile disciplinare trebuie să se introducă două elemente, elemente care se regăsesc în dreptul național. Pe de o parte, este vorba de suspendare, adică să se dea o sancțiune uh, cu suspendare, în sensul că sancțiunea respectivă nu va fi aplicată dacă într-un termen determinat, 1, 2, 5 ani, nu există recidivă. Iar dacă nu există recidivă, toată lumea are de câștigat. Și aceasta uh, permite acordarea unor sancțiuni mai dure, pentru că sancțiunea respectivă nu este executată dacă nu există recidivă. Iar al doilea element, uh, mult mai important pentru mine, este că dacă există anumite circumstanțe uh, atenuante care explică de ce s-a comis neregula respectivă, și ținând cont de circumstanțele respective și de trecerea timpului, pronunțarea unei sancțiuni poate că ar fi o măsură prea dură. Și atunci se poate face suspendarea sancțiunii. Adică se recunosc faptele, dar din motive de oportunitate nu se pronunță sancțiunea în stadiul respectiv și se hotărăște ca într-un termen stabilit de autoritate, dacă nu mai există alte fapte, totul dispare. Dar totuși, dacă se comite o nouă neregulă, atunci se reia dosarul și se judecă toate faptele respective. Și aceasta permite, în multe cazuri, funcționarului să conștientizeze neregula pe care a comis-o, să conștientizeze că este ultima sa șansă și, în al treilea rând, că dacă va comite o nouă greșeală, sancțiunea va fi foarte aspră. Deci, cred că această mm, executare cu suspendare și suspendarea uh, sancțiunii sunt mult mai eficiente pentru a păstra încrederea funcționarului în instituția sa. El trebuie să aibă încredere că instituția îi acordă credit și totuși trebuie să fie conștient că dacă, mai, dacă recidivează, va fi sancționat foarte dur. Cred că aceste lucruri trebuie să fie luate în considerare în reformarea statutului și cred că aceasta ar face ca procedurile să fie mai umane cu respectarea interesului colectiv. Și uh, Ideea trebuie să fie că odată se admite o greșeală, dar că ancheta nu a fost închisă și că eventual pe viitor funcționalul respectiv va trebui să dea socoteală pentru faptele grave pe care le-a comis. Mulțumesc! Mulțumesc! Ne mai rămâne Ne mai rămân 20 de minute și propun ca raportoarea noastră să-și exprime punctul de vedere. Doamna directoare, vă rog. Ja, vielen Dank. Es war sehr interessant. Vă mulțumesc. Prezentările au fost foarte interesante. E prima audiere care se organizează în Parlamentul European cu privire la statutul personalului. Acesta este deschis, așa că trebuie să ne aducem contribu- contribuția. Doamna Andreea a făcut, uh, a organizat ultima audiere pe tema denunțării și cred că ambele uh, evenimente și-au adus contribuția. După cum a spus și dumneavoastră, trebuie să punem întrebarea ce se întâmplă cu un denunțător. Uh, după ce am ascultat astăzi intervenția dumneavoastră, nu pot decât să îi sfătuiesc pe toți cei vizați să uh, se abțină de la denunțare. Avem o, o um, prevedere minunată în statut care nu valorează nici doi bani, fiindcă fiecare lucrător își dă seama că îl așteaptă un pericol mare în momentul în care denunță. O spun și celor din sală. Există oameni care au făcut-o, oameni care au uh, trecut printr-o poveste extrem de dramatică pentru care uh, Eh, iată, manifestă regretul. Directoarea de la IDOC trebuie să se exprime și ea pe acest subiect, ca să avem o imagine de ansamblu. Am o întrebare către lui, către domnul lui. Ați spus eh, pe bună dreptate care este rolul ombudsmanului și rolul IDOC. Într-adevăr, la IDOC putem să mergem cu sancțiunile disciplinare, însă comisia Uh, mai deține doar 40% din angajați. Suntem uh, un for foarte, foarte mare. Ce se întâmplă cu celelalte 60%, fiindcă celelalte instituții nu au IDOC. Ce face Olaful aici? Trebuie să uh, întreprindă și o sarcină interinstituțională? În al doilea rând, adresez o altă întrebare. Cum putem să-i protejăm mult mai bine pe denunțători? Fiindcă știm că nu există niciun fel de procedură aici. Comisia uh, susține pe de o parte că există paragrafe care vizează tratamentul aplicat uh, celor care denunță, dar acestea sunt destul de vagi, nu ne sunt cunoscute, nu prevăd de fapt nimic, așa că vă întreb, ce ne sfătuiți? Aliniatul ce se referă la denunțători poate să rămână în formula actuală? Spunem că emitem proceduri, uh, reguli și așa mai departe, iar uh, statutul acestora rămâne același? Dacă, în schimb, spuneți că trebuie să se modifice, avem nevoie de indicații adiționale ca să știm exact în ce direcție ne întrebăm. Mulțumesc! Propun să se exprime fiecare parlamentar și după aceea vom centraliza întrebările, pentru că nu ne mai rămân decât 15 uh, minute. Dar, așadar propun ca domnul Epping să ia cuvântul acum. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi în olandeză. Asta pentru a mă exprima cât mai clar. Am lucrat șapte ani și jumătate la comisie. În ultimii doi ani și jumătate am fost membru al eh, cabinetului eh, Calas, care acum e comisar. Activitatea aceasta m-a încântat. Am avut o funcție specială în cabinetul domniei sale. Trebuia să previn uh, activitățile de denunțare. După cum a spus și doamna Gresle, știm foarte bine ce se întâmplă. Un denunțător nu devine denunțător de azi pe mâine. Nu e o persoană care se trezește uh, într-o dimineață și spune de azi înainte voi fi un whistleblower. Uh, nu, de cele mai multe ori e vorba de persoane cu intenții extrem de bune care subestimează puterea birocrației în care se învârt. E vorba de persoane care caută un partener de discuție în ierarhie pentru a-și face auzită plângerea. Adesea sunt, e vorba de cazuri care nu reprezintă cazuri de înaltă trădare, ci mici um, erori, mici uh, erori de conduită. Și e vorba de persoane care, de, care denunță având cele mai bune intenții. Când în momentul în care o asemenea persoană are nevoie de protecție, um, își dă seama că se află într-o poziție extrem de dificilă. Trebuie să își prezinte cazul în fața superiorului care nu e prea interesat de ceea ce are de spus sau merge la Olaf. Adesea, oamenii uh, consideră că sunt denunțători, însă în sensul juridic al cuvântului, de fapt, nu sunt priviți ca denunțători, fiindcă trebuie să denunțe cazuri foarte grave pentru a fi considerați așa ceva la Olaf. Uh, nu discutăm despre faptul că aceste persoane ajung să fie izolate și maltratate, dar adesea sunt stigmatizate, sunt excluse, la un moment dat neutralizate și dacă am trăit într-o dictatură, aceste persoane ar fi și lichidate. Dar haideți să nu dramatizăm situația totuși. Oricum, lucrurile se încadrează cam în acest tipar și am avut de-a face cu persoane care veneau din uh, diverse direcții generale și se adresau comisarului. Trimiteau tot felul de scrisori și repede puteam identifica tiparul și direcția în care se îndreaptă. De adesea mă întâlneam cu aceste persoane, beam o cafea cu ele pentru a vedea care e problema, ce problemă au identificat și încercam apoi să rezolvăm problema fără a se ajunge la apelarea la statutul de denunțător, pentru că e la urmă, urmă în interesul acestei persoane. Odată declarată denunțător, persoana respectivă are anumite anumite drepturi într-adevăr, dar dacă nu există apoi o sentință clară, ce se întâmplă? Aceste persoane trebuie să lucreze într-o instituție cu 25.000 de uh, funcționari. Când candidează pentru un anumit post, nimeni nu-i mai vrea, nici naiba nu-i mai vrea și trec de la o direcție generală la alta fără a avea succes ajung niște persoane non grata și ajung în niște birouri obscure, unde Șed bine mersi toată ziua citind ziarul și dând telefoane. Cam asta rezultă. Am văzut-o cu ochii mei. Am văzut și ce suferință rezultă din acest proces, fiindcă oamenii ajung să fie singuri, izolați într-o instituție, având inițial o idee foarte clară despre ce ar trebui să însemne Europa Unită, idee spulberată. Și acum adresez doamnei Gresle. Trebuie să existe un statut al protecției pers pentru persoanele care doresc să identifice lacunele dintr-un sistem. Trebuie ca aceste persoane să fie protejate astfel încât uh, nu orice critică exprimată la comisie să fie percepută ca un atac la adresa ierarhiei, la adresa comisiei în sine. De aceea e important ca statutul funcționarilor să fie privit dintr-o perspectivă foarte practică, prin prisma a ceea ce se întâmplă la locul de muncă. Sigur că putem analiza situația din punct de vedere juridic, dar nu în ultimul rând trebuie să ne gândim la faptul că există persoane care constată că există anumite erori și aceste persoane trebuie să le poate semnala fără a suporta consecințe dramatice. Mulțumesc, domnul Ehrenhauser are cuvântul. Ja, danke schön. Uh... Mulțumesc! Și eu am activat de două ori ca denunțător, odată în studenție, când a trebuit să țin piept celui de-al doilea concern ca dimensiune la nivel european uh, din domeniul construcției. Mi-am dat seama că există transferuri ilegale printr-o agenție de afaceri publice către Europa de Est. Am fost urmăriți, persecutați uh, au fost puși pe urmele noastre detectiv, uh, detectiv privați, au fost amenințați. Uh, am primit uh, mită, nu am fost protejați absolut deloc. A doua situație în care a fost denunțător s-a petrecut recent. Am văzut cum uh, a ajuns uh, să fie suspectat șeful partidului meu de uh, spălare de bani. Cazul acesta a ajuns la um, procuratură, este un caz de corupție știu foarte bine ce se întâmplă în momentul în care vrei să lupți în, uh, într-o manieră credibilă împotriva corupției. Trebuie să existe o protecție a denunțătorilor și la ora actuală sistemul juridic nu oferă protecție suficientă denunțătorilor. Dar sunt optimist. Acum avem o reformă a statutului funcționarului și ne oferă um, această reformă ne oferă acum șansa minunată și unică de a revizui uh, și reforma articolul, articolul 22a și b. E necesar să facem acest lucru, fiindcă altminte nu vom avea absolut nicio, nicio protecție pentru denunțători. În ultimii 10 ani s-au efectuat câteva progrese prin două studii și vă întreb, ați uh, primit studiul recent de la Pricewater și dacă da, m-ar interesa opinia dumneavoastră pe marginea acestuia. A doua întrebare către mediatorul european acum. Aveți și dumneavoastră cazuri de denunțare. Câte sunt? Și cum le tratați? Cum îi tratați pe denunțători și ce succese ați înregistrat? Și în al treilea rând, adresez o întrebare tot mediatorului. Avem un denunțător aici, domnul Guido Strac, e în comisia noastră, îi cunoașteți cazul, cu siguranță îl tratați, din câte am putut eu să înțeleg, învinuirile de conținut ce sunt imputate domnului Strac nu au fost prelucrate niciodată de nicio instituție aici la acest nivel. Totul a fost uh, lăsat la nivel pur procedural și vreau să vă întreb, credeți că domnul Ghido Strac a fost tratat într-o manieră corectă și echitabilă în ultimii ani? Și apoi către domnul Luis. Um, aș avea și aici o întrebare. Să zicem că Olaf decide uh, să claseze un caz de denunțare. Ce se întâmplă în momentul în care denunțătorul consideră că i s-a comis o nedreptate? Ce instrumente juridice are la dispoziție pentru a um, se manifesta împotriva deciziei și ce se întâmplă în momentul în care mai apoi se decide că Olaf a greșit? ce face directorul Olaf atunci? Și o ultimă întrebare către ambii invitați. Domnul Guido Strack a venit cu o propunere de reformă amplă pentru 22A și B. Dacă ați uh, analizat textul acela de reformă, atunci, evident, m-ar interesa opinia dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Mai există alte intervenții? Eu aș vrea foarte repede să pun următoarea întrebare. Când ascult dezbaterea, se vorbește despre articole din statut. Uh, adevărul este că statutul, regulamentul, într-o manieră imperfectă, încearcă să-și să protejeze funcționarul împotriva ierarhiei și mai general împotriva instituției, dar nu îl protejează de ansamblul terților. Și mă întreb dacă statutul, regulamentul de personal este uh, cea mai bună soluție pentru a rezolva Uh, probleme care trec dincolo de el, mult dincolo de el, pentru că putem avea situații cu cazuri uh, care implică mai multe instituții, cazuri de fraudă, de exemplu. Și mă întreb dacă n-ar trebui să avem cumva o comparație, sau poate că e acel studiu pe care eu nu l-am văzut, o comparație între toate statele membre. În statul membru din care vin eu avem uh, articole de drept penal, cred că articolul 40 care obligă pe funcționari să dezvăluie orice delicte. Și în comparație cu ce se, deci să facem o comparație cu ce se întâmplă în, în statele membre și să facem legătura cu dreptul penal național. Poate doamna, doamna director ar dori să spună câteva cuvinte înainte să răspundă uh, invitatul nostru. Doriți să interveniți în legătură cu ce s-a spus până acum? Nu v-a pus nimeni nicio întrebare, se pare, în ce privește administrația dumneavoastră. Aveți o întrebare pentru doamna directoră? Da, nu știam că este permis să-i adresez întrebări. M-am axat strict pe cei doi domni. Comisia a venit cu prime propuneri cu privire la reformarea statutului funcționarilor. În ceea ce privește reformarea protecției denunțătorilor, aceasta lipsește și evident că mă interesează foarte mult opinia Comisiei. Ce părere aveți? Sunteți de părere că avem nevoie de o reformare a articolului 22a și b? Credeți că avem nevoie de această reformă acum? Credeți că e fezabil să se petreacă această reformare odată ce e revizuit statutul funcționarilor? Și m-ar interesa să răspundeți și la întrebarea adresată deja mediatorului. Avem un studiu pe care l-am uh, discutat deja la control bugetar, la Parlament. Ați parcurs acel studiu și dacă da, ce opinie aveți despre acesta? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Bună ziua, domnilor și domnilor. Sunt Karen Williams și sunt directorul Oficiului pentru Investigații și Disciplină în cadrul Direcției Generale de Resurse Umane și Securitate a Comisiei Europene, așa numitul uh, IDOC, și mă bucur că pot fi aici în această după-amiază ca să nu uh, vorbesc prea mult să trec direct la subiect, am am fost întrebată dacă articolele 22A și 22B ar trebui să fie revizuite. Cred că ce le trebuie lor e mai multă explicație. Explicație prin comunicare Deci ce am putea să avem și ce ar trebui să avem este un document unic care să fie comunicat întregului personal și care să aducă la oaltă toate elementele componente ale acestui concept de whistleblowing, de denunțare. Deci, care e intenția lui? Uh, ce trebuie, despre ce trebuie să fie vorba? Despre fraudă, corupție, cazuri serioase, nu despre absolut orice. Și care sunt diferitele roluri pe care le joacă diversele persoane, cum pot fi protejați denunțătorii în modul cel mai eficient și toate aceste lucruri ar trebui să fie explicate într-un document pe care tot personalul să-l poată vedea, deci să înțeleagă exact cum se leagă lucrurile denunțurile, whistleblowing-ul reprezintă un instrument dintr-o panoplie întreagă de măsuri disponibile pentru a detecta uh, neregulile. Și denunțurile acestea există în special pentru fraudă și corupție. Sunt alte reguli disponibile pentru alte situații și trebuie să vedem cum se potrivesc aceste lucruri unele cu celelalte și care sunt mecanismele uh, și care este orientarea care poate fi dată uh, personalului, uh, pe cine pot raporta, pe cine pot denunța, unde trebuie să facă denunțurile. Și cum să fie denunțul cât mai eficient și mai complet. Am, ați vorbit despre acest studiu, l-am citit și vreau să mulțumesc Comisiei, pentru că, de fapt, Comisia a cerut să se facă acest uh, studiu și uh, PricewaterhouseCoopers, care a, uh, este firma care a făcut acest studiu, există o serie de reflexii și sugestii utile în acest studiu, care noi credem că pot fi incorporate în contextul uh, acestei comunicări. Pentru că dacă cineva are un document nou care uh, aduce la zi și reunește toate diferitele elemente, asta deja înseamnă că personalul, angajații vor putea să vadă uh, că aspectul acesta de whistleblowing, de denunț, este un component cheie în lupta împotriva fraudei și corupției și că este recunoscut ca atare de către comisie și există pentru, și că există de asemenea și măsuri care să asigure o protecție maxim posibilă celui care face denunțul. Însă, dacă ne uităm la situația în care există un denunțător și în situația în care nu există un denunțător, lucrurile sunt mult mai clare. Lucrurile trebuie să fie mult mai clare pentru toate persoanele uh, vizate. Și dacă aș mai putea face unul sau două uh, comentarii în legătură cu ceea ce a spus ombudsmanul și uh, domnul avocat lui, în ce privește ombudsmanul, aș uh, fi de acord în totalitate că atitudinea șefilor e crucială în a oferi uh, standardele și asigura standardele cele mai etice pentru toată lumea deci vorbim de la managementul senior în, în jos și noi la IDOC adesea vizităm uh, direcțiile generale, am făcut acest lucru săptămâna trecută și uh, țintim uh, managementul la aceste întâlniri. Asta este probabil unul dintre modurile cele mai eficiente de a uh, vorbi cu personalul, să, să arate tot ce a făcut IDOC și tot ce au făcut uh, alte uh, segmente ale Comisiei Europene în ce privește domeniul disciplinar și să ne asigurăm că și ei înțeleg că au o responsabilitate pentru personalul lor și de asemenea că personalul angajații uh, au și ei responsabilități din acest punct de vedere. În ce privește Olaf, Discutăm uh, o reformă a regulamentului OLAF. Cred că ați uh, abordat această problemă în această dimineață. Acest regulament, uh, problemele se referă la, evident, interesele financiare ale Uniunii Europene. Asta e baza juridică pentru acțiunea lor Acolo unde există o diviziune a sarcinilor uh, între OLAF și uh, IDOC, uh, începește investigațiile, discutăm aceste chestiuni acolo unde este posibil. Avem un memorandum de înțelegere și o politică de minimis și încercăm să ne asigurăm putem, că instituția potrivită se ocupă de un anumit caz sau altul. Ar trebui să nu uităm că unul dintre obiectivele principale ale reformei acestui regulament este să asigurăm o mai bună stabilire a priorităților și o mai mare eficiență a OLAF în investigațiile sale și prin urmare este un lucru pe care îl putem susține și suntem nerăbdători să avem uh, un nou regulament sau un regulament uh, modificat din acest punct de vedere. Am, trebuie să spun, uh, am simpatie pentru ombudsman în ce privește încercarea sa de a înțelege rolul OLAF în chestiuni non-financiare. Nu este evident de ce Olaf ar trebui să se ocupe de astfel de cazuri și e nevoie de un anumit efort pentru a înțelege de unde vine acest rol. Ați făcut în mod, într-un mod foarte elegant acest lucru și ați descoperit că este acest acord interinstituțional și nu regulamentul OLAF Și asta nu face parte din pachetul curent de reformă, dar este o chestiune uh, de interes pentru viitor și poate acest lucru n-ar trebui uitat uh, pentru viitor. În ce privește termenele limită și accesul la dosare, înțeleg uh, preocupările domnului avocat lui și în special în legătură cu uh, durata foarte mare a cazurilor. Eu nu pot vorbi în numele Olaf, aș spune pur și simplu că regulamentul, noul regulament va intenționează să uh, ofere mai multă eficiență din acest punct de vedere. Din partea noastră, a IDOC, noi am făcut eforturi considerabile să reducem durata investigațiilor noastre. Am făcut un mare efort în 2009 și am păstrat uh, acest efort. Dacă vă uitați la raportul nostru anual, spunem că durata medie a investigațiilor este de șase luni și pentru probleme disciplinare între un an și 14 luni. Aceștia sunt parametrii importanți pe care trebuie să încercăm să-i păstrăm. Ar trebui să încercăm să fim cât mai eficienți cu putință și, de asemenea, în ce privește drepturile de apărare ale indivizilor vizați, acestea trebuie să fie uh, abordate cât mai eficient. Într-un caz disciplinar, o persoană va fi audiată de multe ori înainte ca să se ia o decizie finală și va avea foarte multe oportunități în uh, timpul acestor proceduri, înainte ca uh, decizia uh, finală să se ia, să se exprime în legătură cu orice aspect al uh, cazului respectiv. În ce privește panoplia de măsuri care există și sancțiuni care sunt disponibile, există deja foarte multe sancțiuni disponibile eh, din care putem alege și făcând acest, luând aceste măsuri, autoritatea eh, tutelară ia în considerare toate acești, toți acești factori incluzând uh, și de când, când s-a produs fapta, uh, dacă e vorba de o faptă care e foarte veche, se poate ajunge și la abandonarea unui caz. Deci se folosesc și circunstanțe atenuante. Sunt așadar chestiuni pe care încercăm să le rezolvăm și acum întorcându-mă la problema uh, duratei anchetelor. Este foarte clar că aceasta e o problemă care trebuie să ne preocupe mereu. Time scale that a case may take. Oh, oh. E clar că trebuie să ne concentrăm pe interpretarea prevederilor de care dispunem în cea mai eficientă manieră cu putință. Tocmai de aceea sprijinim pe deplin ceea ce ne-a transmis astăzi mediatorul în ceea ce privește interpretarea articolului 20-25 uh, uh, din statutul uh, funcționarilor. Încercăm să ne asigurăm de faptul că această prevedere e interpretată într-o manieră care să ofere posibilitatea de a lua o măsură disciplinară finală, fiindcă justiția amânată e o justiție negată și aici timpul e primordial. Vă mulțumesc pentru atenție. Timpul reuniunii noastre a expirat și propun să terminăm în engleză, doar dacă nu cumva interpreții ne dau un termen de grație, cărora le mulțumesc. Nu primesc un răspuns imediat avem puțin timp la dispoziție. Propun uh, două minute de răspuns din partea fiecăruia dintre membrii prezidiului și raportoarea va spune tot, tot la fel în două minute care sunt impresiile sale. Mulțumesc! Vreau să fiu foarte rapid pentru că vorbeați despre protejarea denunțătorului. Cred că ar trebui să vorbim despre protecție la un nivel mai general și am să vă dau un exemplu de ceea ce se întâmplă în momentul de față într-o instituție periferică și nu neapărat într-o instituție a Uniunii Europene, dar Olaful are competență în acest caz. Este vorba despre o persoană foarte reticentă, pentru că era vorba despre superiorul său direct, iar această persoană a transmis la conducerea sa ierarhică niște bănuieli de nereguli, de fraudă sau sau uh, chiar de mm, anumite mașinațiuni uh, din partea superiorului direct. Autoritatea competentă i-a acordat persoanei respective protecția mm, pentru whistleblowing, dar i-a spus că în această calitate nu are dreptul să facă nicio declarație de niciun fel cu privire la faptele care au făcut obiectul protecției respective. Drept urmare, când instituția a făcut o anchetă internă, persoana respectivă nu a putut să vorbească și nu a putut să spună că el a fost cel care a informat administrația cu privire la bănuielile sale. Neavând acele elemente, administrația i-a spus Olafului acest lucru, iar Olaful a audiat persoana respectivă ca martor dar directorul care i-a acordat această protecție, între ghilimele, l-a informat că, ca beneficiar al acestei protecții, nu are dreptul să vorbească. Prin urmare, în procesul verbal, Olaful a spus de trei ori că în acest stadiu al procedurii nu pot să vorbesc. Olaful, uh, pe bună dreptate, a spus vă audiez ca parte interesată. Și din nou, persoana respectivă a fost avertizată. Îți vei pierde protecția dacă vorbești. Persoana m-a consultat și eu i-am spus îmi pare rău, eu nu accept să pierzi această protecție doar ca să răspunzi la niște întrebări. Consiliul Executiv al acestei instituții nu a fost informat cu privire la această situație și a examinat posibilitatea de a suspenda persoana respectivă din funcție. Însă a hotărât să nu o facă. Însă i-a, i-a retras autorizația de semnătură și implicit toată instituția a fost informată că persoana respectivă a făcut ceva. Dacă asta înseamnă protecție pentru denunțători, atunci uh, nu mai știu ce să mai zic. Acum, o altă problemă este că trebuie să fie protejată persoana care furnizează informații, dar trebuie protejată și persoana care face obiectul acuzațiilor respective. Exist, se întâmplă niște dezastre pentru că au loc reglări de conturi. Există persoane care fac obiectul unor acuzații extrem de grave doar pentru că au avut îndrăzneala să ceară ca personalul din subordine să muncească. Și au fost depuse plângeri de hărțuire și așa mai departe. Olaful a mai fost implicat uh, și în alte cazuri de hărțuire deci sunt adevărate catastrofe și atunci trebuie să existe niște reguli foarte clare. Și ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, avem articolul 22 și articolul 22a. Cred că avem un cadru suficient pentru a putea să dăm toate precizările necesare, așa cum spuneați și dumneavoastră, doamnă directoare. Avem și articolul 24 care impune tuturor instituțiilor să-și protejeze personalul împotriva atacurilor care vin inclusiv din exterior. Deci avem bazele legale, dar acestea trebuie să fie aplicate și uh, trebuie să protejăm toate persoanele care sunt vizate de proceduri esențiale pentru Uniune. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh... Domnule mediator, vă rog. Um, în două minute mi-e imposibil să răspund tuturor întrebărilor într-o manieră decentă. Foarte telegrafic atunci. Întrezăresc uh, legătura internă între afirmațiile domnului Epping și ale domnului Williams, în sensul că aplaud spusele domnului Epping. Trebuie să plasăm problema whistleblowing-ului într-un context mai amplu și să încercăm să eliminăm, de fapt, răul de la rădăcină, și anume nevoia de whistleblowing, nevoia de denunțare. Să facem asta în loc să, vorbe, în loc să avem o abordare de totul sau nimic. E nevoie de puțină flexibilitate. Am înțeles faptul că doamna Williams a spus că trebuie să explicăm mult mai bine ce se întâmplă. Dar înainte de a ajunge la explicații, trebuie să oferi um, linii directoare. Pentru că apoi să se înțeleagă foarte bine despre ce e vorba și să existe o soluție finală. Trebuie contextualizat whistleblowing-ul, denunțarea. E un instrument important, dar trebuie să fie formulat mult mai bine și cred că articolele uh, nu fac asta la ora actuală. Subliniez asta. În al doilea rând, domnule Ehrenhauser, vă răspund și vă spun că am văzut studiul, am, uh, l-am uh, analizat, e descriptiv, oferă informații foarte utile care pot uh, fi folosite de mai departe. Da, am avut și eu cazuri de denunțare, vreo 10, 12. E regretabil faptul că uh, în această situație eu nu pot comenta, cazurile sunt confidențiale, deci uh, nu pot să uh, vin în sprijinul acestei audieri cu exemple. Domnului Ehrenhauser pot să-i spun că referitor la cazul colegului nostru, uh, e unul regretabil care s-a soldat uh, într-o uh, distrugere a comunicării între comisie și uh, uh, denunțător, motiv pentru care îmi exprim frustrarea. E regretabil că s-a întâmplat asta. Situația nu a fost deloc optimă și ar trebui să nu se repete. A fost trist pentru domnul Strac, a fost trist pentru comisie, și totul a mers prost. Mă opresc aici. Îi mulțumesc doamnei Williams pentru contribuție, pentru explicații. Îi împărtășesc îngrijorările și vreau să spun că misiunea Olafului va fi regândită. Deocamdată nu e clar formulată și cred că domnul Casel e de acord cu mine. Mulțumim, domnule mediator. Inge, uh, în calitate de raportoare, ai cuvântul. Mulțumesc tuturor participanților. În Germania avem muzicală. Dacă nu știi să mergi mai departe, atunci faci un, uh, o bisericuță, un cer de prieteni. Și acum trebuie să ne facem și noi o bisericuță. Cu domnul Luis uh, am văzut exact care este problema, reglementările sunt autosuficiente, trebuie doar să le implementăm. Mediatorul ne spune că nu va fi suficient să le implementăm, pentru că regulile uh, sunt lacunare. Dreptatea e undeva la mijloc. Clar e că această bisericuță noastră trebuie să... Uh, se pună în funcțiune pentru a avea cu toții o șansă să progresăm. Dar trebuie să progresăm în direcția cea bună. Auderea ne-a arătat că avem foarte multe elemente. Începe totul la Olaf, merge mai departe la IDOC și așa mai departe. Mi-aș fi dorit ca comisia să aibă curajul să vină cu o propunere. Din păcate, propunerea e vidă. Așa că trebuie să lucrăm cu mijloace proprii. Poate că îi spun acum doamnei Williams să transmită comisiei să facă cel puțin un non-paper cu privire la soluții. Sarcina comisiei ar fi fost aceea de a veni cu o propunere, dar uh, făcându-și griji să nu facă mare caz pe um, acest subiect, făcându-și griji de austeritatea bugetară, sub egida căreia se revizuiește acum statutul funcționarilor, ținându-se cont de toate problemele din statut, iată, s-a ajuns la ceea ce se întâmplă acum. Eu cred că această reformă e necesară. De fapt, trebuia să se întâmple de mult. Uh, trebuie să rezolvăm problemele care se perpetuează deja de mai mulți ani. Mulțumesc tuturor pentru participare. Cu siguranță vom conlucra către o soluție finală, în special cu Direcția pentru Resurse Umane și cu ceilalți implicați. Mulțumesc! Mulțumim domnului mediator, mulțumim participanților, doamna uh, Inge, doamna Williams. Mulțumesc foarte mult interpreților pentru faptul că au stat peste program, le sunt extrem de recunoscători, e destul de târziu. Mulțumesc tuturor încă o dată pentru această dezbatere extrem de utilă pentru agenții noștri și funcționarii noștri care trebuie să fie protejați. La revedere!